ale căror eforturi au fost vitale pentru obținerea acestui succes pentru mediul înconjurător. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru. Vă rog acum pe dumneavoastră, pe domnul comisar Rein, ca și uh, raportoarea și raportorul, să uh, se deplaseze spre prezidiu pentru ca semnarea acestor documente să aibă loc în prezența domnilor lor.

Stimate colegi, stimați colegi, procesul verbal al ședinței de ieri a fost distribuit. Dacă nu există obiecții, vă întreb, se pare că nu este cazul, atunci procesul verbal este aprobat ca atare. Conform ordinii de zi, urmează declarația Consiliului și Comisiei privind concluziile summitului G20. Domnul ministru Peter Neceas, în numele Consiliului, are cuvântul. Vă rog. pane prezidente eh, vážené paní poslankyně vážení páni poslanci domnule președinte stimați deputați pe 2 aprilie 2009 șefii de stat și de guverne din țările membre ale G20 s-au întâlnit în Londra ca să discute foaia de parcurs pentru economie.